meine sehr geehrten Damen und Stimate doamne, stimați domni, Majestate, în numele membrilor Parlamentului European vă spun bun venit în uh, casa noastră a Parlamentului European de la Strasburg. Este cea de-a patra vizită a dumneavoastră la noi, un semn al aprecierii dumneavoastră, al încrederii și prieteniei față de Parlamentul European, dar și față de cetățenele și cetățenii din Uniunea Europeană. Și delegația dumneavoastră este binevenită îi salut în mod special pe cei doi președinți ai celor două camere ale Parlamentului um, Iordanian, um, ai Senatului și uh, Camerei Deputaților și avem și uh, nouă uh, studente și studenți tineri din Iordania care se află în tribună și care participă la delegația dumneavoastră. Le spunem un cordial bun venit! Majestate, în numele Parlamentului, repet ceea ce am mai spus, dar doresc să uh, spun și în prezența dumneavoastră. Dorim să uh, vă transmitem condoleanțe pentru uh, uciderea pilotului Moas al Kazakhstan noi toți ne gândim la membrii familiei sale, um, cărora le dorim putere, pentru că um, ne-a um, impresionat teribil știrea legată de uciderea acestui tânăr pilot. Asta depășește puterea noastră de imaginație că oamenii sunt în stare să comită crime atât de uh, teribile. Barbarii care fac parte din așa numitul stat islamic um, ne înspăimântă pe toți pentru că încalcă orice valoare și normă care pe noi ne leagă și uh, încercând să, ne, să se refugieze de uh, crimele teroriștilor, peste un milion de uh, sirieni au găsit adăpost în Iordania. Noi, membrii ai Parlamentului European, admirăm mărinimia poporului iordanian suntem conștienți cât de mari sunt provocările uh, în fața cărora țara dumneavoastră se află. Permiteți-mi de aceea să vă transmit dumneavoastră și poporului dumneavoastră sprijinul nostru, solidaritatea noastră, iar aplauzele demonstrează această solidaritate. Ne dorim să uh, sprijinim Iordania pe calea sa pentru reforme politice și democratice. Dumneavoastră, majestate, ați inițiat acest curs al reformelor și ați ținut seama de dorința poporului dumneavoastră să beneficieze de modificări pentru că ați înțeles că reformele pot să aducă respect față de drepturile omului și pot să aducă pace și în regiunea dumneavoastră. Și în cadrul Alianței Occidentale împotriva așa numitului stat islamic suntem parteneri cu dumneavoastră, cu Iordania. Ne dorim ca poporul iordanian să trăiască uh, în demnitate într-un mediu sigur. Dumneavoastră, majestate, de mulți ani aveți o contribuție esențială în acest sens sens pentru ca această siguranță să pătrundă în această regiune. Chiar și în aceste zile, țara dumneavoastră are un rol conducător pentru a combate milițiile teroriste la fața locului. Decizia cu care vă angajați împotriva răspândirii urii și terorismului merită adâncul nostru respect. În această perioadă dificilă pentru minorități, pentru toate popoarele, Iordania poate fi un exemplu pentru că se demonstrează că popoarele pot trăi în pace. Iar participarea dumneavoastră la uh, mitingul comemorativ de la Paris uh, în legătură cu incidentul de la Charlie Hebdo a demonstrat solidaritatea dumneavoastră și vă sunt adânc recunoscător. Prin semnalul dat ați demonstrat că Iordania uh, poate să combată terorismul și să se afle de partea celor care respectă toleranța și pacea iar noi tocmai am vorbit cu dumneavoastră despre efortul pe care îl faceți și pentru o uh, rezolvare pașnică a conflictului dintre Israel și Palestina. Asta demonstrează din nou că partajăm același set de valori și de aceste valori dorim să ne lăsăm ghidați pentru a face part, uh, față împreună provocărilor acestor uh, vremuri grele. Noi europenii suntem mândri că în Iordania și în regele său avem un prieten. Majestate, bun venit în Parlamentul European, aveți cuvântul. بسم الله الرحمن الرحيم în numele lui Allah, cel milostiv, cel îndurător. Domnule președinte, distinși deputați, vă mulțumesc. Iordania prețuiește lunga relație de prietenie cu instituția dumneavoastră și apreciez invitația de a mă adresa astăzi dumneavoastră aici, în franceză. Permiteți-mi de asemenea să mulțumesc cetățenilor din orașul Strasburg pentru ospitalitate și căldură. Acest oraș va reprezenta întotdeauna un simbol de uh, trecere de la război la pace, un simbol al reconcilierii și al unității Europei. Dragi prieteni, oamenii prosperă acolo unde există respect reciproc. Civilizația se bazează pe aceasta. Iar viitorul este mai bun dar coexistența trebuie construită, construită mereu și mereu de către fiecare generație. Binele comun este apărat doar prin vigilență și prin acțiune, iar asta înseamnă ceva mai mult decât măsuri de securitate. Umanitatea trebuie să se înarmeze cu idei, cu justiție și cu incluziune economică și socială. Astăzi aceste provocări au o importanță specială. Lumea noastră se confruntă cu un asalt al teroriștilor, cu o ambiție neînfrânată. Motivul lor nu este credința, ci puterea. O putere urmărită divizând țări și comunități în conflicte sectare și aducând suferință în întreaga lume. Uciderea sălbatică de către Daesh al pilotului iordanian Erou a scandalizat pe toți iordanienii și a îngrozit lumea, iar răspunsul Iordaniei a fost rapid, serios și hotărât. Iar lupta noastră va continua. Noi, alături de alte state arabe și musulmane, apărăm nu doar poporul nostru, ci și credința noastră. Iar această luptă trebuie să fie purtată de națiunile musulmane înainte de toți ceilalți. E o luptă în interiorul islamului și, în același timp, pericolul extremismului trebuie văzut așa cum este, adică global. Amenințarea nu se află doar în Siria și în Irak. A lovit de asemenea Libia, Yemen, Sinai, Mali, Nigeria, Cornul Africii, Asia, Americile și Australia. Europa a suferit atacuri odioase și a demonstrat un curaj de neînfrânt. Prietenii sunt alături de voi. În ianuarie, Rania și eu însumi ne-am alăturat milioanelor de francezi care au mărșăluit uniți împotriva violenței și intimidării. Dragi prieteni, cei care trăiesc în Europa astăzi își amintesc încă felul în care a fost răvășit continentul la sfârșitul anilor 1930 și războiul mondial care a urmat datorită unei ideologii agresive și expansioniste bazată pe ură și dispreț pentru esența însăși a umanității. Războiul european a devenit un război mondial. Astăzi, luptăm într-un război similar, un război împotriva unei ideologii expansioniste care se hrănește din ură care comite crime în numele lui Dumnezeu și a religiei pentru a justifica acțiuni malefice pe care nicio religie nu le tolerează. Un război împotriva teroriștilor care nu respectă valorile islamului și valorile umaniste. Victoria noastră acum depinde de unitatea noastră, iar rolul Europei este vital. Doar prin cooperare pot regiunile noastre să stopeze sursele susținerii teroriste și să îi înfrângă pe teroriști. De asemenea, e esențial ca regiunile noastre să își renoiască sursele puterii noastre, anume respectul reciproc care ne unește și ne susține. Tinerii, în special, trebuie să fie inspirați de valori care resping violența, care creează pacea și construiesc societăți inclusive. Permiteți-mi să sugerez trei arii de importanță. Întâi, sensibilizarea interreligioasă cu sens. Ai angaja pe oameni acolo unde trăiesc. Un dialog al respectului este temelia oricărei societăți ai ataca și ai exclude pe ceilalți, insultând alte popoare și credința lor, precum și convingerile lor, nu este în niciun fel o cale pentru viitor. Viitorul, din potrivă, zace în unitate și respect, nu diviziune și stereotipuri. Europa este un partener important în acest efort, în special ajutând uh, stoparea creșterii islamofobiei în întreaga lume. Această otravă se bazează pe idei false și e manipulată de extremiști. Iată de ce e important să clarificăm ce înseamnă realmente a fi musulman. Eu, la fel ca nenumărați musulmani, am fost învățați încă din primii ani de viață că religia noastră solicită respectul și grija pentru alții. Profetul Mohamed, lăutat să fie numele, spune Niciunul dintre voi nu are credință până când nu își iubește aproapele cum se iubește pe sine însuși. Iată ce înseamnă să fii musulman. Și printre numele date lui Dumnezeu auzim prea milostivul. Toată viața mea, în fiecare zi, am auzit și am folosit salutul Assalamu alaikum, o urare către celălalt pentru a fi binecuvântat cu pace. Iată ce înseamnă să fii musulman. Cu peste o mie de ani înainte de convențiile de la Geneva, Soldații musulmani au primit ordin să nu ucidă niciun copil, nicio femeie, niciun vârstnic, să nu distrugă niciun copac, ni, să nu omoare niciun uh, preot, să nu distrugă nicio biserică. Ca și copii, asta am fost învățați, să nu distrugem sau să pângărim nicio moschee, nicio biserică, nicio sinagogă. Asta înseamnă să fii musulman. Acestea sunt valorile pe care le transmit copiilor mei și la rândul lor ei le vor transmite copiilor lor. I am... Dragi prieteni, sunt scandalizat și îndurerat de recentele atacuri din anumite țări împotriva creștinilor și altor comunități minoritare. Este o insultă la adresa umanității, dar și a islamului. Creștinii din țările arabe sunt parte integrantă a trecutului, prezentului și viitorului regiunii. Iordania este o țară musulmană, cu o comunitate creștină profund înrădăcinată. Împreună, poporul iordanian reprezintă o societate indivizibilă. Suntem cu toții tovarăși parteneri în construirea țării noastre. Musulmanii din lume au un rol foarte important în promovarea bunei înțelegeri la nivel global. Credința noastră ca și promovăduiește uh, pacea, toleranța, mila promovează, la fel ca și a dumneavoastră, egalitatea și demnitatea umană a fiecarei persoane, bărbat, femeie, între vecini și între străini. Acești tâlhari a islamului care neagă aceste adevăruri sunt mult depășiți ca număr de mulțimea credincioșilor, 1,6 miliarde de musulmani în lume. De fapt, acești teroriști i-au transformat pe musulmanii din întreaga lume în primele ținte nu le vom permite să ne deturneze credința. Dragi prieteni, al doilea element cheie pentru asigurarea armoniei în lume este un sistem internațional care acordă tuturor oamenilor respectul pe care îl doresc și pe care îl merită. Tot aud aceeași întrebare de ce nu apără lumea drepturile palestinienilor? De atâtea ori procesul de pace a fost întrerupt. Doresc să vă spun cum arată situația în realitate. Se construiesc din ce în ce mai multe așezări israeliene și palestinienii sub ocupație sunt tratați cu din ce în ce mai puțin respect. Acest eșec reprezintă un mesaj periculos, erodează încrederea în dreptul și comunitatea internațională, amenință o temelie a păcii în lume acest conflict trebuie rezolvat prin mijloace politice, nu cu forța, nu prin violență. Și a oferit extremiștilor un motiv comun de luptă. Ei exploatează injustițiile și conflictul continuu pentru a-și crea legitimitatea și pentru a recruta luptători străini în Europa și în întreaga lume. It is time a venit vremea să ne gândim la viitor și la modul în care acest conflict continuu va să din continuare ura, violența și terorismul în lume. Cum putem lupta în această bătălie ideologică dacă nu desenăm calea Uh, spre o pace între palestinieni și israelieni. Țările noastre împreună trebuie să dea imboldul și să arate calea spre o soluție durabilă și viabilă uh, în acest conflict. Doamnelor și domnilor, un al treilea efort critic este acela de a promova speranța. Radicalizarea se naște din lipsa de siguranță din punct de vedere economică și din excluziunea socială. Pentru a deveni actori care să promoveze pacea în lume, oamenii au nevoie de oportunități pentru a-și realiza potențialul și pentru a-și construi o viață bună. Ajutorul oferit lor reprezintă un mesaj puternic de respect. Parlamentul European a recunoscut importanța creării de oportunități sociale și economice, numind anul 2015 anul dezvoltării. Pentru Iordania, dezvoltarea este o prioritate. Și în ciuda tuturor uh, provocărilor regionale, am făcut eforturi pentru a răspunde unor nevoi urgente, să creăm locuri de muncă, să îmbunătățim calitatea vieții prin reforme continue și parteneriate și cu cel um, al dumneavoastră. Pentru Iordania, parteneriatul uh, cu Uniunea Europeană și cu statele membre este important și suntem angajați alături de dumneavoastră pentru a aprofunda uh, acest uh, parteneriat. Iordania își ia în serios obligațiile morale față de ceilalți. În ciuda resurselor limitate, poporul iordanian a primit cu brațele deschise refugiații care fugeau din carea violenței în regiune. Așa cum a spus domnul președinte mai devreme, Iordania a primit mii de creștini irakieni în ultimul an. A fost un gest în plus pe lângă depostul oferit unui eh, milion 400 de mii din refugiații sirieni, adică 20% din populație în ultimii ani. This is more acest efort este mai mare decât o situație în care Franța ar primi pe teritoriul său toată populația Belgiei. Țara mea mică este acum pe locul 3 în lume ca număr de refugiați primiți pe teritoriul său. Și vă mulțumesc tuturor pentru ajutorul pe care ni l-ați oferit pentru a ne permite să ne achităm de această responsabilitate globală. My friend. Dragi prieteni, sprijinul dumneavoastră reprezintă un mesaj transmis nu doar poporului meu, dar și celor care doresc să promoveze pacea și atitudinile moderate. Europa e alături de voi. Regiunile noastre, popoarele noastre, nu pot găsi parteneri mai buni, vecini mai buni decât unele pe celelalte ne leagă istoria, situația geografică, dar și viitorul. Haideți să nu lăsăm pe nimeni să ne învrăjbească. Împreună putem pune bazele respectului reciproc, care va permite promovarea binelui comun în rândul generațiilor viitoare. Vă mulțumesc foarte mult! Majestate, va trebui să acceptați aceste aplauze. Am avut impresia, majestate, că, de fapt, colegii mei și-ar fi dorit să aplaude și mai mult, pentru că de mult nu am mai auzit în Parlamentul European un discurs atât de încurajator. Vă mulțumesc foarte mult, veți fi întotdeauna un oaspete binevenit în casa noastră. Colegii au demonstrat prin aclamații că eh, dumneavoastră eh, ne-ați eh, prezentat multe despre țara dumneavoastră, despre regiunea dumneavoastră, despre convingerea dumneavoastră și totul eh, a fost spus din inimă. Vă mulțumim foarte mult!